Bine, colleghe, prendete tutti posto. Dragi colegi, vă rog frumos să luați loc. Astăzi începem ședința Comisiei FEM, Drepturile Femei și Egalitatea de Gen. Ordinea de zi prevede întâlniri importante cu niște invitați. Haideți să începem cu adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt obiecții, continuăm cu aprobarea ordinii de zi. Apoi, procesul verbal de pe 14 iulie, adoptarea acestuia. Bănuiesc că nu sunt obiecțiuni și am adoptat-o. Punctul al treilea. Așa cum știți, Comisia FEM a prevăzut o misiune în Irlanda pe 24 și 25 septembrie anul acesta și urmare a comunicării listei participanților din partea noastră, de la FEM, la jumătatea lui iulie, secretariatul a fost informat că uh, patru membri nu vor putea să meargă în această misiune. Avem șapte membri, așadar, în total, cinci din partea Comisiei uh, președintele și apoi un deputat irlandez. Așa cum vă spuneam, avem două intervenții importante pe ordinea de zi. La punctul 4, prezentarea din partea doamnei uh, ministru Aza Regner. Bine ați venit! Sunteți ministra pentru copii, feme- vârstnici și pentru egalitatea de gen ne bucurăm să vă avem aici printre noi. Doamna Aza Regner, ministră din Suedia, va prezenta ultimele evoluții politice în acest domeniu, domeniul uh, egalității de gen în Suedia. Dânsa se autodefinește ca ministră într-un guvern feminist în Suedia și dânsa dorește să sprijine ca și ministru categoriile cele mai vulnerabile și se angajează pentru egalitatea de gen, mai ales în cadrul firmelor. Eu, ca și italiană, deschid o paranteză și vreau să vă spun că sunt extrem de curioasă să aud ce aveți de spus, pentru că în Italia, la noi, sunt multe, încă multe de făcut în acest sens, pe când dumneavoastră în Suedia aveți o viziune mult mai de termen lung, mai clar văzătoare și ați pus pe picioare și funcționează acolo egalitatea de gen. Așadar, dau cuvântul doamnei ministru, astfel încât domnia sa să poată să vă spună care ar fi ultimele vești din țara sa. Este de importantă, mi le-a spus acum câteva minute și mie și apoi dau cuvântul colegilor care vor să pună întrebări doamnei ministru. Vă rog frumos. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru primirea pe care mi-o faceți și acum o să trec la limba suedeză. Um, Tack för inbjudan att eh, prata. Vă mulțumesc că am acceptat invitația de astăzi. Mă bucur foarte mult, deci, că sunt aici. Și cred că avem răspunderi comune, avem și ocazii comune de împărtășit când vine vorba de subiectul legalității de gen. În primul rând vă mulțumesc, mulțumesc Comisiei dumneavoastră și Parlamentului în general pentru că ați făcut o declarație uh, în sensul uh, unei uh, politici de egalitate transversală în toate politicile europene. Astăzi, mai mult ca oricând, uh, trecem printr-o perioadă dificilă, cu multe provocări, se pun multe întrebări, dar ne punem întrebări și individual, dar și la nivelul țărilor noastre în legătură cu răspunderea care vine fiecăruia, la contribuția pe care pot să ducă în societate, în societate, în condițiile în care asistăm la conflicte armate, um, în condițiile în care democratizarea nu s-a încheiat, în condițiile în care avem provocări de natură demografică și știm că foarte mulți își părăsesc țările lor respective și vor să ajungă în Europa, sperând să ajungă într-o lume în care drepturile umane sunt respectate și unde toată lumea este tratată în mod egal și unde există uh, și ar trebui să fie clar că e vorba și de egalitatea între femei și bărbați. Ar trebui să fim mândri că aparținem cu toții unei uniuni europene bazate pe egalitatea de gen. Statele membre, asociațiile femeilor, dar nu numai și mulți uh, bărbați au lucrat uh, pentru propășirea acestei tematici. Eu însă, uh, pe plan european, am lucrat în acest sens în ajunul intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona și sunt o persoană care promovez în, în continuu paritatea, egalitatea. Uniunea Europeană dorește să fie pionier în uh, ce privește rezolvarea problemelor cu care ne confruntăm astăzi pe plan internațional și tocmai în acest context uh, putem să spunem că în Europeană, da, s-au făcut progrese, însă știm că există și foarte multe domenii unde mai sunt multe de făcut. De pildă, dacă ne uităm la um, ce produce Institutul European privind uh, îmbătrânirea și dacă ne uităm uh, uh, la peste agenda privind uh, egalitatea de gen, sunt multe de făcut. Mi-aduc aminte că atunci, pe 3 octombrie 2014, când s-a întronat noul guvern, primul ministru și-a definit guvernul, noul său guvern, ca pe un guvern feminist și am fost foarte mândră să-mi intre în atribuții ca și ministra pentru egalitatea de gen, membra acelui cabinet, așadar, pentru că mi se pare că este uh, vorba de ceva care ne dă speranță. Avem multe oportunități, dar și multe datorii sau îndatoriri, mai bine zis. Asta am resimțit uh, ca și noua ministră pentru egalitatea de gen, pentru că în această funcție trebuie să arăți că uh, știi să iei hotărâri, știi să faci priori, să atribui priorități acestor măsuri și că încerci să faci tot ce e posibil ca prin activitatea ministerială să reduci inegalitățile deseori ne concentrăm pe situația femeilor și a tinerilor fete, dar de pildă avem o problemă de inegalitate când vine vorba de performanțele școlare ale băieților. Și mai sunt și alte situații și contexte în care situația băieților și a bărbaților merită să fie evidențiată. Și mă voi întoarce imediat la acest subiect. Un alt aspect important se referă la politicile legate de egalitatea de gen, uh, ca și chestiune care traversează toată societatea. Noi dorim ca această egalitate de gen să fie un vector al progresului social și când ne uităm la peste politicile legate de această egalitate de gen și când ne propunem niște priorități, uh, ne dorim, bineînțeles, până la urmă să atingem obiective și mai ample, cum ar fi o rata șomajului mai scăzută, o îmbunătățire a spiritului de antreprenorial, apoi uh, problema calificărilor, a competențelor. În multe domenii femeile sunt mai calificate decât uh, bărbații apoi copiii, rolul părinților și așa mai departe. În Suedia, și poate nu o să vă vină să credeți, în uh, medie 60% la sută uh, din volumul pensiilor pentru bărbați este uh, mult mai mare decât cel pentru femei. Femeile nu, câștigă decât, nu iau decât 60% din pensia bărbaților, de pildă, și deci avem mult încă de făcut. Și dacă ne uităm în această perspectivă la egalitatea de gen, trebuie să ne asigurăm că ea este prezentă peste tot în toate domeniile și că nu vizează numai situația femeilor. Așadar, noi considerăm că acest obiectiv al unei societăți mai egalitare ne va ajuta să rezolvăm multe dintre problemele pe care le avem. Și bărbații trebuie să fie mai implicați, să participe mai mult la lucrările noastre chiar. Și am discutat uh, mult despre ce răspunderi revin bărbaților în această bătălie. Nu trebuie să spunem că ei au mai multe răspunderi decât noi, dar trebuie să se implice, să arate că interesează și știm bine că până acum în multe țări femeile s-au aflat în avangarda acestei mișcări. Cred că și bărbații pot să facă mai mult în acest sens, să-și asume răspunderea, să se implice mai mult pe acest șantier și asta va fi pozitiv pentru femei, pentru fete, dar și pentru băieți, pentru bărbați. Iată de ce, ca și țară, Suedia s-a aflat în fruntea uh, unei campanii a ONU uh, care viza implicarea bărbaților în campaniile feministe. Și încercăm să facem multe în acest sens. Uh, egalitatea de gen este o prioritate pentru politica externă a guvernului suedez și cât privește implicarea noastră la nivelul UE. Am identificat uh, cinci domenii în care trebuie să facem mai mult. Le cunoașteți, avem nevoie de mai multe femei pe piața muncii. Avem nevoie de un nivel sporit al uh, angajării femeilor, să fie mai puține diferențe salariale, să avem politica de gen în luarea de decizii, combaterea violenței împotriva femeilor de asemenea și, de asemenea, Trebuie să atingem aceste obiective pe plan intern și extern, ne uitând nicio clipă egalitate de gen ca și dimensiune transversală. Noi, ca și guvern feminist, suntem extrem de interesați și de teme sau tematici care poate n-au fost suficient abordate. Mă gândesc că uh, la situația din Suedia, ne uităm peste statisticile care vizează de pildă disparitățile salariale, care încă mai există în Suedia. Nu au dispărut, poate sunt mai mici decât în alte țări, dar există, deci trebuie să lucrăm în continuare în acest sens. Iar în Suedia, partenerii sociali fixează salariile și nu statul ne dorim să exercităm uh, presiuni în acest sens. Cât se privește violența împotriva femeilor, cred că facem destule în acest sens. Încercăm să avem mai mult sprijin pentru tinerele femei, pentru fete, pentru cei uh, vulnerabili, dar știm că și uh, băieții pot fi vulnerabili. Să sprijinim mai mult adăposturile pentru aceste persoane. Dorim o legislație modernă în acest sens cât privește, de pildă, subiectul violenței sexuale, dar, deși am făcut multe, violența nu a dispărut. Lucrăm de ace- pe aceste uh, lucruri de 20-25 de ani încoace, iar nivelul violenței nu a scăzut, poate din potrivă, deci trebuie să facem mai multe, avem nevoie de mai multe resurse pentru a împiedica violența. Această violență nu trebuie să existe, pur și simplu este o necesitate. Și doar un exemplu, iată, este acesta de fel în care noi, guvernul feminist, abordăm situația. Nu credem că vom rezolva toate problemele noi, guvernul nostru, dar este important să se ia decizii, e important să se facă, să existe priorități și să ne asigurăm că ne îndreptăm uh, într-o direcție pozitivă. Cât privește perspectiva UE considerăm că aceste chestiuni sunt importante în majoritatea statelor membre și astfel o strategie pentru egalitatea de gen în Uniunea Europeană este foarte importantă, ea trebuind să însoțească evoluțiile care au loc în statele membre și mai mult decât atât, Uniunea Europeană să devină un exemplu care să poată să, deci, să fie urmat pe plan internațional și asta presupune o strategie pe termen mediu și lung. Iar cât privește deci, situația din Europa, știm bine că cât privește Institutul pentru gazeta de Gen, acesta ne furnizează statistici absolut fiabile. Ele ne arată că în europeană, în continuare, femeile au salarii scăzute, nu au foarte multe uh, calificări sau nivelul de calificări este scăzut, nu există suficient sprijin pentru copii sau îngrijire pentru copii, pentru bătrâni. De aceea ai nevoie de alternative, adică nu, nu există alternativă, familia trebuie să ocupe acest rol și pentru că, da, nu pot să meargă pe piața muncii, nu pot să lucreze pentru că trebuie să se ocupe de copii și de bătrâni. Apoi violența, în continuare o mare problemă, nivel foarte ridicat de violență, așadar, și cifrele par să nu dezmită această situație destul de îngrijorătoare. Iar cât privește adunările parlamentare, participarea feminină este foarte scăzută. Și pe de altă parte, s-au făcut și multe progrese. Femeile în multe țări sunt active, foarte active pe piața muncii. Multe fete merg la liceu, apoi la facultate și multe măsuri împotriva violenței feminine uh, au fost deja luate în multe dintre țări. Deci asta este foarte bine. În Europeană este un actor global Cred că femeile sunt dezavantajate în mod uh, sistematic pe plan internațional, uh, sunt uh, hărțuite, abuzate și așa mai departe. De aceea, egalitatea de gen este ceva foarte important. Da? Dacă dorim să facem asta de dragul dezvoltării durabile, a securității, a siguranței și deci o agendă de egalitate de gen ar trebui să se găsească în centrul politicilor noastre europene și <clears throat> nu trebuie uitată nici când vine vorba de obiectivele ONU. înainte de a intra în această atribuții de ministru, am uh, fost șefa unei delegații pentru drepturile femeilor în statele uh, din America Latină, din partea ONU și am văzut pe teren uh, situația de acolo. Am văzut ce se întâmplă când nu există politici în acest domeniu și, pe de altă parte, mi-am dat seama ca și delegație din partea Uniunii Europene, nu a ONU, pentru femei, am văzut ce se poate face cu ajutorul Uniunii Europene pentru a îmbunătăți, într-adevăr, și acolo egalitatea de gen. Uh, Suedia a făcut multe pentru, sau în domeniul politicii externe și a securității la cel mai înalt nivel și la cel mai înalt nivel trebuie acționat pentru a implementa rezoluția 1335 și 1820 și ar trebui să existe și un consilier special pentru calitatea de gen. Progresele sunt mari, de bună seamă, dar dorim să se meargă încă și mai departe. Jag har helt enkelt väldigt svårt att se någon anledning eller något skäl till varför vi i det här rådet... Bine, nu știu care ar putea fi uh, motivul lipsei de interes sau de voință pentru promovarea unei strategii privind egalitatea de gen la nivel uh, european. Dacă Uniunea Europeană nu rămâne verticală din perspectiva aceasta, atunci cine mai rămâne la nivel mondial? Cine poate veni cu o strategie de genul acesta? Cum funcționează guvernul nostru feminist? Haideți să vedem. Eu consider că e important să vorbim în primul și în primul rând despre problema lipsei acestei egalități de gen. Dar e drept că de decenii, chiar secole încoace, femeile tot vorbesc despre necesitatea întăririi și garantării drepturilor femeilor. Dacă aceste uh, aceste militante nu ar fi existat, atunci cu siguranță femeile n-ar fi avut dreptul de vot nici acum. Dar uh, vorba e una, uh, însă vorba de una singură nu duce la nimic. Prin urmare, trebuie să, să vină cu obiective, cu ambiții. În Suedia am vorbit foarte, foarte repede despre despre integrare. Integrarea fusese consimțită în rezoluțiile ONU în 1995. Suedia a făcut de la bun început pași în direcția aceasta a integrării femeilor. În continuare depunem eforturi în acest sens și guvernul nostru a făcut multe pentru a avea o atitudine strategică în ceea ce privește egalitatea de gen și atingerea obiectivelor stabilite. Dar, bineînțeles, uh, e, sunt importante și obiectivele în sine, obiectivele urmărite. Este important de asemenea să folosim diferitele instrumente disponibile. Să pune întrebarea cine își asumă responsabilitatea. Bine, toată lumea ar trebui să-și asume responsabilitate, responsabilitatea, dar pe de altă parte responsabilitățile și atribuțiile trebuie să fie clar trasate în uh, guvernul nostru uh, am dorit de la bun început să tra- tratăm chiar și în, uh, în interior egalitatea de gen. Și există foarte multe foarte multe aspecte care ne-au uh, întărit până la urmă poziția. Am ajuns la concluzia că și în buget uh, problema egalității de, de gen trebuie să fie integrată. În curând vom avea un nou buget al, uh, vom prezenta un nou buget al Suediei și în lucrările de pregătire a acestui buget am decis să ținem cont de problema egalității de gen și de maniera în care politicile din acest domeniu ar putea influența până la urmă imaginea finală a bugetului. Am încercat să structurăm absolut totul cât mai bine cu putință, am depus multe eforturi uh, în acest sens și mă bucur foarte mult că, iată, am avut posibilitatea de a discuta despre egalitatea de gen în contextul negocierilor bugetare și aștept uh, cu nerăbdare rezultatele uh, tuturor eforturilor mele. Bine, există deja o serie de modele pe care vreau să le văd realizate, transformate în realitate. Um, Până la urmă, un buget național trebuie să aducă cu sine rezol- rezultate și uh, acestea, aceste rezultate sunt obiectivul nostru uh, prim. Încercăm să ne asigurăm că toate măsurile bugetare uh, îmbunătățesc într-adevăr viața gospodăriilor, femeilor, copiilor noștri. Care sunt uh, așadar uh, prioritățile? Există în continuare, după cum spuneam, o serie de dificultăți, dar am stabilit uh, în care domenii trebuie să acționăm cât mai curând cu putință. A integra egalitatea de gen fără un plan structurat, vă dați seama, rezultatele nu pot fi decât prea puține. În curând vom avea un, un raport un raport în care se va spune că Suedia a făcut multe, că mijloacele financiare au fost folosite rațional, au fost folosite pentru a sprijini bune proiecte, dar în ceea ce privește punerea în aplicare există în continuare deficite. Și, de asemenea, atribuirea responsabilităților este nu suficient de clară. Prin urmare, trebuie să îmbunătățim uh, lucrurile pentru ca progresele înregistrate să fie într-adevăr uh, Uh, importante. Spuneam uh, și nu pot să o spun suficient de, de des că problematica atribuirii responsabilităților este esențială. În momentul de față, nu trebuie să ne gândim doar la responsabilitate, nu trebuie să ne gândim doar la provocări. În momentul de față trebuie să acționăm într-o manieră constructivă în ceea ce privește egalitatea de gen. Am spus uh, de la bun început că egalitatea de gen poate, odată implementată, să ducă la rezolvarea multor probleme societale cu care se confruntă societățile noastre. Sunt convinsă că um, noile tinerele generații nu prea înțeleg uh, cu ce, se, cu ce ne ocupăm noi. Asta cu atât mai mult cu cât statele membre, dar și Uniunea Europeană nu-și asumă toate responsabilitățile pe care ar trebui să și le asume. Tocmai de aceea eu consider că toate angajamentele asumate prin uh, tratatele Uniunii Europene trebuie să fie transformate în realitate, dar mai apoi responsabilitățile acestea trebuie să fie împărțite între femei și bărbați, iar Uniunea Europeană trebuie să ajute în direcția aceasta și noi vom ajuta Uniunea Europeană să facă ceva. E, iată, important ca Uniunea Europeană să nu uh, uite problema sănătății reproductive, spre exemplu, pentru că dacă nu o face Uniunea Europeană, cine altcineva se poate ocupa de aceste tematici esențiale? Noile obiective ale ONU care vor fi uh, în curând uh, adoptate la New York și toate obiectivele privind egalitatea de gen, care Um, există deja, iată, dovedesc că avem o mulțime de șanse la dispoziție, dar uh, uh, toate aceste șanse ascund și o serie de dificultăți, o, o serie de, de dificultăți pe care însă suntem capabili să le depășim. Și iată, e momentul să acționăm. La sfârșitul uh, săptămânii am discutat cu o tânără de etnie romă. Uh, este activistă pentru drepturile romilor la Stockholm. Am vorbit despre egalitate, am vorbit despre politica privind egalitatea, politica Uniunii Europene. Știți prea bine că romii uh, uh, sunt o minoritate la nivelul Uniunii Europene, o minoritate care se confruntă cu rate ridicate ale șomajului, uh, o minoritate care de obicei, a căror indivizi de obicei locuiesc în situații uh, precare, într-o situație pre- precară și uh, uh, tocmai de aceea o întrebam pe această activistă care este mesajul pe care se așteaptă ea ca eu să vi-l transmit astăzi la Bruxelles. Mi-a spus că își dorește ca de fiecare dată când uh, vedem uh, o tânără de etnie romă, să ne spunem uh, că, iată, aceasta este o viitoare doctoriță, o viitoare antreprenoare, o... este vorba despre o fată care merită investițiile noastre. Avem nevoie de toate fetele și femeile care pot să-și aducă aportul la creșterea Uniunii Europene și care au dreptul la acest aport al nostru. Vă mulțumesc! La ringrazio personalmente, ma credo anche a nome di tutta la Commissione. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc în nume personal, dar bineînțeles vă mulțumesc și în numele comisiei noastre. Vă mulțumim, uh, doamnă ministru, pentru acest discurs deosebit de clar. Vedem că dincolo de culoarea noastră politică, iată cu toții luptăm pentru atingerea acelorași obiective ca și cele menționate de către dumneavoastră. Este important nu cine face politică în Uniunea Europeană, ci cum se face politica în uh, Uniunea Europeană. Egalitatea este importantă, dar și în discuțiile bugetare atragem întotdeauna atenția asupra importanței egalității de gen spunem întotdeauna că femeile trebuie să fie protejate, trebuie să fie ajutate. Deci facem tocmai lucrurile despre care vorbeați în uh, discursul dumneavoastră și întotdeauna avem nevoie de aliați în lupta noastră să prezintă în fața noastră o serie de miniștri uh, din diferite guverne. Iată, de data asta suntem încântați că avem în fața noastră o doamnă ministru care, iată, a ținut un discurs uh, optimist până la urmă. Am aflat că în negocierile bugetare din Suedia problema egalității de gen este uh, pusă pe tapet. E important uh, să vorbim uh, despre subiectul acesta. Trebuie să ne asigurăm că diferența salarială din Europa va dispărea. Dar bine, uh, le voi da cuvântul colegilor uh, și eu aș, am o întrebare pentru dumneavoastră și voi folosi prilejul. A, prin urmare, iată, încep acum, am citit și am aflat că ministrul justiției, Johansson, din Suedia, a pregătit un proiect uh, de lege conform căruia cel puțin 40% dintre membrii uh, Consiliilor de Administrație din Suedia trebuie să fie femei. Vreau să vă întreb uh, în ce măsură s-a, s-a maturat acest, această propunere. Doamna Winberg. Vă mulțumesc. Mulțumesc, uh, Aza. E... Rare ori avem în fața noastră o ministră din uh, Spania și tocmai de aceea, de aceea îți mulțumesc tare mult pentru prezență. Am vorbit despre mutilarea copii, copilelor. 3 milioane de fete uh, suferă aceste practici uh, abuzive asta conform statisticilor. Mutilarea gen- genitală este până la urmă o dovadă a violenței. Se dorește, practic, oprimarea femeilor prin intermediul acestui gen de tortură. Dar genul acesta de tratament nu își mai are locul pe lume, cu atât mai puțin în Europa. Vreau să te întreb câte fete sunt afectate de mutilarea genitală în Suedia, câte fete din Suedia se află sunt, sunt victime sau uh, pot deveni victime ale mutilării gen, genitale. Bineînțeles că guvernul încearcă să, să schimbe lucrurile, dar din anii 90 încoace nu s-au prea făcut uh, pași înainte în uh, în acest domeniu, câte cazuri au ajuns în fața instanțelor, uh, cel puțin în ultimii ani, câte sentințe au fost pronunțate în astfel de spe- spețe. Apoi, multe fete sunt trimise în vacanța de vară în țările lor de origine și acolo devin victime ale mutilării genitale. Câte se află în această situație? Știți asta? Suedia se numără printre statele cu cea mai mare rată a violurilor sau cel mai mare număr de violuri. Și aceste violuri devin din ce în ce mai brutale. Mi-e jenă că vin din acest stat. Vreau să vă întreb ce se face împotriva genului acestuia de violență. Nu se îmbunătățește situația, din potrivă, numărul de cazuri sporește. Mulțumim. Urmează doamna Morvai. Köszönöm szépen az előbb képviselőtársnő. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Colega mea a vorbit despre mutilarea gen- genitală și a spus că această practică are o origine, origine culturală. Noastră ați vorbit despre cultura noastră, ați vorbit despre cultura romilor și ați spus că v-ați dori ca în momentul în care cineva vede o tânără uh, de etnie romă să se gândească că aceasta va deveni, uh, nu știu, medic. Vreau să vă întreb tocmai de aceea cum veți trata aceste diferențe culturale și uh, ce credeți despre discriminarea care are la bază aceste diferențe, diferențe culturale. Bine, nu vorbesc doar despre minoritatea romă, ci și despre alte minorități în momentul în care spun lucrurile acestea. Uh, lupta pentru drepturile minorităților uh, este lupta mea și dați-mi voie să vă spun că dacă vă doriți ca tinerii de etnie romă să fie văzuți ca viitori antreprenori, atunci poate că uh, Uh, ar trebui să ne gândim la cultura, comunitatea, familia din care uh, provin acești tineri și care poate reprezintă obstacole în cazul uh, în calea schimbării percepției majorității. Adeseori femeile de etnie romă trebuie să rămână acasă, toată comunitatea se așteaptă la lucrul acesta, fetele trebuie să rămână acasă să se ocupe de ceilalți frați, Uh, și, uh, prin urmare, școala, studiile nu intră în uh, lista priorităților. Prin urmare, eu consider că majoritatea problemelor cu care se confruntă minorităților vine din propria lor cultură, din pri, propria lor familie. Dacă vă doriți ca um, cele din sânul unei comunități minoritare să devină inginere sau uh, antreprenoare, atunci trebuie să vorbim despre maniera în care familia le uh, se transformă într-un uh, obstacol. După aceea să vorbim despre migrație. Dacă ne uităm la jurnalele TV, ne dăm seama că printre refugiați se numără o mulțime de femei care provin din culturi în care femeia este maltratată vorbesc la fel de mult ca și antevorbitoarea mea, deci permiteți-mi să termin uh, intervenția. Poate că uh, problematicile pe care le pun în discuție sunt spinoase, dar vă rog să mă lăsați să termin. Puteți să cronometrați uh, întrebările dacă doriți, dar uh, în cazul acesta trebuie să-mi spuneți de la bun început câte cu minute am la dispoziție. Prin urmare, iată, n-ați făcut-o de la bun început, eu îmi voi termina intervenția. Iată, doamnă ministru, dați-mi voie să vă întreb ce părere aveți despre tratamentul aplicat femeilor care se numără în, printre refugiații cu care ne confruntăm în momentul de față? Gândiți-vă, de exemplu, la bărbații care nu le lasă pe femei să urce în tren pentru a-și continua călătoria spre Europa. Mi se pare că toată lumea intră în panică pentru că, iată, am adresat o asemenea întrebare, dar vreau să o termin. Deci, vreau să vă întreb, ce faceți pentru a-i împiedica pe migranți să își maltrateze uh, soțiile sau copiii? Este aici o instituție democratică sau nu? Stimați colegi, lăsați-mă să-mi termin uh, intervenția. Sunt membru, la fel ca și dumneavoastră, a Parlamentului European și aștept răspunsul stimată colegă, trebuie să respectați uh, cuvintele președintei. Dacă eu vă fac un semn, atunci uh, vă fac semnul acela pentru că nu avem prea mult uh, timp la dispoziție. Nu vreau să fiu un dictator aici nici pe departe, pentru că până la urmă Trebuie să înțelegem că avem cu toții uh, câteva minute la dispoziție pentru a pune o întrebare. Nu am cronometrat intervenția dumneavoastră, dar totuși trebuie să dăm dovadă de rațiune. Dacă încep să dau cu ciocănelul aici, atunci uh, înseamnă că chiar ar fi cazul să vă opriți dacă doriți ca doamna ministru să vă răspundă la întrebări. Pentru că dacă nu mă respectați, uh, iată, se generează o atmosferă care nu are nimic de a face cu lucrările obișnuite ale comisiei noastre. Doamna Honeyball. Doamna Bjork. În primul și în primul rând vreau să-mi cer scuze doamnei ministru pentru că de obicei suntem calme, nu dăm, nu dăm cu pumnul uh, în masă. Vă rog uh, să nu credeți că rasiștii sunt cei care <laughs> conduc uh, ședințele noastre în mod obișnuit. De obicei nu sunt, uh, nu sunt în sală. Prin urmare, e indecent comportamentul lor de astăzi. Trec acum la limba suedeză. Vă mulțumesc, doamnă ministru, pentru prezență. știu că luptați pentru drepturile uh, femeilor, pentru drepturile uh, reproductive, pentru egalitatea de gen și chiar dacă nu sunteți membră a partidului meu, bineînțeles uh, că un guvern feminist e ca o gură de aer proaspăt și prezența dumneavoastră din această funcție ne umple de optimism. Am câteva întrebări pentru dumneavoastră, dar mai întâi de toate vreau să îmi cer scuze față de dumneavoastră pentru că uh, vă, vă tratez de parcă dumneavoastră ați fi uh, cei, uh, cea care conduce lucrările Consiliului. Știu că nu o faceți, dar cu siguranță puteți mai timpul la lucrurile, între ghilimele. Discutăm multe teme importante în momentul de față, dar există subiecte care trebuie neapărat să fie tratate în Consiliu. Comisia vine cu politica privind egalitatea de gen și Consiliul vine cu o declarație. Ei, cred că e insuficient. Cred că Consiliul, statele membre pot veni cu o declarație mult mai puternică pe tema egalității de gen. Comisia are propria sa strategie, mai are și par- Parlamentul uh, una, dar cred că și Consiliul ar putea face mai multe. Pentru că așa uh, lucrurile ar fi mai ușor de ascultat kring Și în momentul în care există discuții la Consiliu în ceea ce privește viitoarea legislație, în ceea ce privește concediul parental, știu că în trecut multe directive au uh, eșuat și s-au întors înapoi la comisie și aș vrea să știu dacă se mai face ceva, pentru că dacă nu se face nimic, atunci nu vom avansa. Cum vă putem ajuta? Și aș vrea să spun colegii care a fost uh, uh, întreruptă uh, adinal, că și traficul este de asemenea cu ființe umane este foarte important. Doamna președinte, doamna Hannibal, Doamna președinte, vă rog să nu vorbiți prea mult, în așa fel încât toți colegii să aibă ocazia să intervină. Da, mulțumesc. Mulțumesc, doamna ministru, pentru prezența dumneavoastră. Foarte pe scurt. Uh, pentru că vreau să mă refer la ceea ce spunea oratorul precedent și anume prostituție și traficul ființe umane, pentru că există o cerere în acest sens. Știți că în uh, mandatul precedent, în 2013, noi în Parlament am avut un raport care, de fapt, prelua modelul suedez în domeniu și a fost o mare victorie pentru Comisia noastră parlamentară atunci, însă acum uh, trebuie să, a, să aprofundăm lucrurile și ne dăm seama că e uh, foarte dificil, pentru că există diferite modele care abordează prostituția. În diferite țări uh, există și cazuri când prostituția a fost legalizată. Dar există și presiuni și a venit momentul să avem un punct de vedere european în acest domeniu, chiar dacă știm că, bun, legislația se face la nivel de uh, state membre, dar există și o dimensiune de trafic, trafic care se desfășoară la nivel transfrontalier și atunci aș vrea să știu care este experiența dumneavoastră cu acest model suedez și uh, un follow-up aici. Cum au evoluat lucrurile? Cum am putea să transpunem acest model peste tot în Uniunea Europeană? Și eventual poate că ați reușit noastră la Consiliu să faceți acest lucru, să sugerați modelul suedez. Mulțumesc, spune doamna președinte, dau, colegul, dau cuvântul colegei postre și nu uitați că la un moment dat doamna ministru ne va părăsi și la ora 16 în principiu și sper că va putea să rămână câteva minute în plus în așa fel încât să poată să și răspundă. Doamna Posta, vă rog. Eu tot tillbaka, Eu ska stelă, nu vom fråga. Mulțumesc. Nu vă voi adresa niciun fel de întrebare. Vroiam doar să răspund la colega extremistă de dreapta care a intervenit adinar, care într-o dată, încă o dată, spune că uh, din cauza fanatismului nu e în măsură să, să răspundă la, la uh, discuțiile noastre de astăzi în mod coerent. Însă renunț la dreptul meu de a vă pune o întrebare. Mulțumesc foarte mult, urmează domnul Rodriguez. Obrigada eh, pelas eu Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, și vă mulțumesc, doamna ministru, pentru intervenția dumneavoastră și am două întrebări foarte concrete. Mai întâi, cum se desfășoară lupta împotriva stereotipurilor? care de multe ori sunt cele care, de fapt, mențin barierele. Pentru că, spre exemplu, în Portugalia s-a spus ieri că guvernul a fost uh, guvernat uh, Uh, ca și cum uh, ar fi uh, condus de femei care sunt castince. Acum, întrebarea mea este următoarea. Cum se va include în societate o ideologie care să combată astfel de stereotipuri? Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Vi s-au adresat foarte multe întrebări, doamna ministru, și acum aveți ocazia să răspundeți la toate aceste întrebări. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Mă voi exprima în limba engleză, dacă îmi permiteți. Uh, da, am o ședință la ora 16. Îmi pare rău că trebuie să vă răspund foarte pe scurt. Însă sunt foarte încântată să avem posibilitatea să menținem contactul și să putem discuta eventual și cu altă ocazie aceste subiecte. Subiecte care se referă, spre exemplu, la legislația noastră, legislația noastră în domeniul prostituției, e ceva diferit și merită să fie aprofundat. E un subiect care evoluează, care se modifică în timp, așa că dacă doriți am să pot reveni pentru a aborda acest subiect. În ceea ce privește colegul meu, ministrul justiției, care se ocupă de asemenea, are în portofoliul său și uh, migrația și care e uh, în Parlament astăzi, uh, Uh, în programul guvernului, în declarația guvernamentală, se spune că dacă întreprinderile care sunt listate Uh, în bursă, nu au 40% din uh, membrii femei în consiliile de administrație până în 2016, atunci va exista lege în domeniu. Și uh, se pare că s-a ajuns în medie la un prag de 30% în par, din partea companiilor. Și noi avem speranța că întreprinderile de la sine anul viitor vor ajunge la acest nivel de 40% dorit. Dar dacă nu va fi cazul, atunci vom propune legislație în acest domeniu. E foarte important să nu uitați că și competențele și resursele vin din partea întregii populații și sunt utilizate. Și, de asemenea, în țara noastră sunt multe decizii uh, la nivel de companii care uh, Uh, se iau astfel în ceea ce vrește întreaga societate. E un subiect pe care îl discutăm de 15 ani de zile încoace. A, ex- a existat timp suficient pentru a se pregăti. Uh, întreprinderile au avut timp la dispoziție și uh, în toate domeniile, nu doar în domeniul politic, iată că a venit momentul acum când într-adevăr ne dorim să avem o cotă de reprezentare a femeilor și am speranța că acest prag de 40% va fi respectat și atins de către întreprinderi până în 2016, dacă nu vom legifera. În ceea ce privește mutilarea genitală, am lucrat pe acest subiect timp de ani buni și acest lucru, de asemenea, face parte din uh, platforma de la Beijing și în platformele următoare la nivel de Națiuni Unite și știți că există legislație uh, care a fost instaurată în ultimii ani și e un subiect pe care îl monitorizăm în mod constant. Îl dezbatem și suntem conștienți că uh, e nevoie de uh, legislație și mai performantă în acest domeniu. Acum, în ceea ce privește violurile, așa cum am spus mai înainte, nu putem spune că violența împotriva femeilor scade, nu. Dar, cu toate acestea, Nu, nici nu putem spune că au spărit numărul de violuri uh, în grup, uh, cel puțin asta spun statisticile. E adevărat că acest subiect al violului reprezintă de asemenea o adevărată agresiune, o crimă împotriva femeilor și noi uh, revizuim în mod constant legislația în domeniu și considerăm violul ca fiind o, o infracțiune uh, penală uh, deosebit de serioasă, de gravă. Apoi, integrarea. Integrarea migranților, refugiaților care vin în Suedia. În mod clar, uh, E un subiect important și crucial pentru noi, pentru societatea suedeză, pentru Suedia și suntem mândri să primim și să salutăm acești migranți care uh, încearcă să, să supraviețuiască, fug de război, fug de, uh, din țările lor și uh, vin din Siria și din alte țări Uh, noi suntem de părerea că e vorba de o obligație pe care o avem, o îndatorire de a sprijini acest oameni când au, acești oameni când au nevoie de ajutor. Printre ei sunt și femei. Și evident trebuie să avem și mijloacele necesare la dispoziție pentru a-i primi pe acești oameni, femei și bărbați și pe acești copii. Uh, jumătate dintre ei, uh, de fapt, sunt copii și de altfel copiii reprezintă o parte din ce în ce mai mare din numărul din migranți care ajunge și care trebuie să fie integrat, uh, migrați care trebuie să fie integrați în societatea noastră. Și oferim locuințe și oferim și posibilități de locuri de muncă și posibilități de educație, de învățământ. În momentul în care vorbim despre femei, adevărat că Uh, participarea lor pe piața muncii este mai scăzută comparativ cu cea a bărbaților din același grupuri de migranți. Dar forța de muncă și uh, Uh, rata de ocupare în rândul femeilor crește în ultima vreme și uh, trebuie să abordăm acest subiect în mod foarte structurat, cu o metodă foarte structurată. Și cred că femeile au impresia că, e o țară, că Suedia e o țară în care și-ar dori să vină și în care și-ar dori să trăiască. Și e clar că se așteaptă la o societate în care există egalitate de gen. Și multe dintre femeile și mulți dintre bărbații care vin în Suedia sunt convinși că sunt niște valori care pot fi împărtășite. Și ministrul de afaceri sociale, ministrul pentru drepturile uh, persoanelor în vârstă, ministrul pentru uh, tineret, uh, cu toții, toți miniștrii care se ocupă de aceste subiecte sunt conștienți de problemele demografice, de asemenea, cu care ne confruntăm. Și îngrijirea um, uh, persoanelor în vârstă reprezintă un sector economic foarte important cam 5% din forța de muncă suedeză, suedeză lucrează în domeniu. Sunt locuri de muncă concrete finanțate de uh, autoritățile publice în parte și uh, private în parte. E vorba de un domeniu în care cele mai, uh, femeile sunt foarte numeroase și am speranța că uh, vom menține aceste locuri de muncă și pe viitor. Nu știu multe cumva, nu știu multe despre viitor, însă în orice caz persoane în vârstă vom avea întotdeauna. Și numărul uh, noilor uh, cetățeni suedezi, cei care sunt refugiați, migranți, care vin în Suedia și se instalează, uh, Nu știm exact cum anume uh, vor evolua lucrurile pe viitor, pe, uh, atât în ceea ce privește finanțarea, atât în ceea ce privește sistemul de impozitare, însă întregul uh, sistem se bizuie pe bărbați și femei care muncesc, care au un loc de muncă, care participă la piața muncii și indiferent de statutul lor căsătorite, necăsătorite. Avem un sistem de impozitare astfel organizat care ne permite să oferim toate aceste servicii de îngrijire pentru persoanele în vârstă. Suedia nu e neapărat un caz special. Avem, ca și în alte țări, foarte multe femei și foarte mulți bărbați care trebuie să fie activi, fără de care nu ne vom putea permite să continuăm acest sistem de îngrijire pe viitor. Deci, E clar că trebuie să găsim o modalitate pentru a integra cu succes acești migranți în societatea noastră. Apoi, în ceea ce privește egalitatea de gen, nu știu dacă există alte țări în care voința politică nu a reușit să ducă la o schimbare uh, evidentă. În țara mea, uh, pe vremea bunicii mele, femeile nu, nu votau. Și, din fericire, lucrurile s-au schimbat. Nu, politicile, uh, nu oamenii politici au schimbat lucrurile, ci femeile însele s-au organizat și au promovat anumite idei, idei care au, de, au fost preluate la nivel politic și care au dus la o schimbare concretă. Și cred că așa evoluează lucrurile mereu și doar astfel va ajunge, da sau nu, la anumite rezultate în materie de egalitate de gen. Um, when it comes to... În ceea ce privește Consiliul European, da, sunt uh, sigură că acolo se pot face și mai multe în materie de egalitate de gen și doamna Bjork, aș fi încântată să putem discuta și mai uh, în profunzime acest subiect. Dar e clar că e absolut crucial pentru Uniunea Europeană să avem uh, rezultate în acest domeniu și e clar că e nevoie de conlucrare. Și voi fi uh, mai mult decât dispusă să monitorizez acest subiect și sunt gata să vă împărtășesc ideile mele într-o eventuală discuție pe, acest, uh, pe această temă. Apoi în concediul parental. Poziția suedeză întotdeauna a fost următoarea. E foarte important ca și părinții, atât pă tații cât și mamele, încă de la bun început să fie implicați în, acest, în această uh, activitate și anume de creștere, de educare a copiilor. De aceea dorim să acordăm acest concediu ambilor părinți. Dar sunt gata să discut cu dumneavoastră și oricum uh, e clar că vom uh, reaborda acest subiect. Noi în uh, Suedia avem un concediu parental care este destul de extins și am sugerat să se adopte această poziție, să fie un concediu obligatoriu pentru ambii părinți Deci două luni dintr-un prim an după nașterea copilului trebuie să fie utilizate atât de tați cât și de mame pentru concediu parental, fără de care se pierde acest drept. Și acum am extins această durată de la două luni la trei luni, ceea ce înseamnă că atât că părinții, femei sau bărbați, au posibilitatea de a alege felul în care utilizează aceste trei luni. Le pot utiliza sau le pot pierde familia, deci pierde acest drept. Și știm că în momentul în care facem o astfel de schimbare, aceasta are o influență directă, uh, pentru, o influență directă pentru că schimbă anumite moduri de gândire. Și uh, știm că de multe ori bărbații, tații, utilizau uh, anumite concedii fără plată pentru a se putea ocupa de copiii lor. Și deci e clar că e o măsură foarte bună atât pentru tați cât și pentru copii și în continuare putem spune că femeile au pensii care sunt echivalente cu 60% doar din pensiile de care se bucură bărbații. Deci e clar că uh, acest lucru e, are o influență în lanț, în cascadă. Felul în care femeile lucrează va avea o influență asupra uh, pensiilor lor ulterioare. Dar e foarte important să avem egalitate în acest sens și uh, e clar că această egalitate va avea o influență vizibilă în viețile de zi cu zi. Uh, cred că am epuizat toate întrebările. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru invitație și aștept cu nerăbdare să putem conlucra uh, cu cei care își doresc un angajament mai puternic înspre o egalitate de gen în Uniunea Europeană pe viitor. Grazie, grazie Ministro, noi le invitiamo a tornare in questa commissione. Mulțumesc foarte mult. Mă gândesc făcut vreo 16 minute. Vrei să faci mai mult? 20. Allora, riprendiamo la nostra riunione. Preluăm ședința noastră, lucrările ședinței noastre. Trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi, punctul 5. Vom prezenta două studii. Una, un studiu care a fost realizat de către EIG, Institutul European de Egalitate de Gen, și celălalt studiu prezentat de Departamentul C al Parlamentului European, care se ocupă de aceste subiecte. Aceste două studii sunt absolut esențiale pentru raportul ce va fi redactat în comisia noastră pe 15 octombrie. Aceste, acest raport de inițiativă are drept titlu Factor extern care constituie un obstacol uh, Uh, pe, în calea femeilor ca și antreprenoare în Uniunea Europeană. Și acum vom uh, avea informații care ne vor permite să punem bazele acestui raport. Și în momentul în care raportorul va fi de față, vom reevoca acest subiect. E vorba de un raport foarte important pentru că e pentru prima dată când evocăm anumite probleme cu care se confruntă concret femeile în momentul în care uh, se lansează pe calea antreprenoriatului. Și am să dau cuvântul Uh, doamnei Katie McCracken, care este, face parte din uh, Observatorul de Cercetare de la Londra, OPCIT, și ne va prezenta un studiu care a fost elaborat ca urmare a uh, solicitării Parlamentului European, titlul fiind a pune capăt diferențelor și discrepanțelor care există la nivel financiar și de servicii în materie de antreprenoriat social. Um, doamna Katie McCracken conduce opțit uh, Institutul de Cercetare și are experiență îndelungată, a lucrat pentru Guvernul Britanic, pentru diferite ONG-uri, dar de asemenea și pentru Parlamentul European. A studiat la London School of Economics. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, the micro. Yeah, yes, good. Thank you very much. Okay, thank you for the introduction. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare și pentru invitația pe care mi-ați adresat-o. Într-adevăr, am uh, încercat să vedem cum stăm cu spiritul antreprenorial în uh, rândul femeilor în diferite țări europene și să vedem care ar fi diferențele care există ceea ce privește rata uh, acestui spirit antreprenorial între bărbați și femei, dar și uh, în funcție de tipul de firme care sunt create de femei, deosebire de cele create de bărbați, de exemplu. Și foarte pe scurt, ca și introducere în subiect, avem câteva date legate de statutul de auto-întreprinzător care deseori uh, poate să măsoare spiritul întreprinzător, nu este o suprapunere perfectă, dar poate să vă dea o idee despre aceste rate pentru anul 2014 uh, uh, în rândul celor 24 de state membre, media este cam de 14%. Acum, diferențe între bărbați și femei, în acest sens, tot în acele 24 de țări, observați că există diferențe mari care revin permanent în toate țările, în sensul că bărbații au mult mai adesea statutul de, aut, de autoîntreprinzător de față de femei. Și, pe de altă parte, vă spuneam că între țări, totuși, diferențele sunt mari în raport cu aceste aspecte. Pe scurt, în Uniunea Europeană, deci aproximativ 14% dintre eh, persoanele active au propria eh, lor firmă. În anumite țări această rată este mai mare, dar asta include țările unde avem eh, sectorul informal și agricol mai semnificative Dar dacă este să explorăm mai cu atenție partea de gen și diferențele de gen în acest sens, în domeniul antreprenorial, vedeți că aproximativ o treime din cei 14 milioane de auto-întreprinzători, din aceste persoane, doar 29% din, în anul 2012 erau reprezentate de către femei și vedem în ce măsură în toate țările există mult mai mulți bărbați întreprinzători decât femei, deși avem diferențe foarte mari de la o țară la alta, mai cu seamă între Irlanda, Suedia, Danemarca, la un capăt al spectrului, dar uh, și între Italia, Slovacia și așa mai departe, dar diferențe mai mici în Luxemburg și mult mai mici în uh, Portugalia, de pildă. Deci variații în fel și chip. Uh, avem, bineînțeles, diferențe foarte mari uh, legate de ce ar fi un întreprinzător, un antreprenor. În țările OCDE a reieșit că femeile gestionează cam o treime dintre firmele, să zicem, sau afacerile din țările OCDE. Ce privește firmele sociale, întreprinderile sociale care nu sunt pro-profit, ci pentru a avea rezultate de tip social, deci un tip de organizații, întreprinderi sociale. Aici am remarcat că diferențele în acest sens între bărbați și femei sunt mai mici, dar totuși persistă diferențele de la o țară la alta și este interesant că femeile cu foarte multe calificări au tot atâtea întreprinderi sociale pe care le creează ca și bărbații mai, nu mai mult decât, nu mai mult decât în sesorul clasic. Și, deci, vedeți că în aceste întreprinderi sociale avem mult mai multe femei prezente, întreprinzătoare. Asta arată că în anumite sectoare ale economiei, femeile cu foarte educate, cu multe calificări, totuși nu creează tot atâtea firme pe cât bărbații. Ne-am pus și întrebarea de ce acest sprijin întreprinzător este important. Bineînțeles că trebuie să furnizezi bunuri și servicii um, societății, dar mă refer aici la întreprinderile sociale, femeile care creează astfel de afaceri uh, fac acest lucru pentru că doresc să intre în lumea afacerilor, este o bună poartă de intrare. Iată, deci, o imagine de ansamblu a ceea ce am putut să desprindem din cercetările recente legate de acest spirit antreprenorial, sau întreprinzător, și ne-am ocupat foarte mult deci, de femeile întreprinzători, de firmele create de femei. În general, femeile creează firme cu mai mici, cu mai puține cifre de afaceri și cu așteptări, să zicem, mai reduse. Există apoi și sectoare în care femeile întreprinzător își deschid o afacere sau doresc să o facă. În aceste condiții, băncile le, prime, le privesc cu suspiciune, văd mai puțin potențial. Vedem de asemenea că foarte multe firme create de femei sunt uh, firme create bazate acasă, de acasă, de la domiciliul propriu și bineînțeles că bărbații creează femeile creează firme, dar cu o valoare adăugată mai mică. S-au făcut multe studii în acest sens, dar am observat că între 5 și 15% dintre firmele high-tech sunt deținute sau create de femei, ceea ce este rezultat uh, semnificativ. Și în partea dreaptă a următoarei planșe puteți să vedeți că femeile uh, atribuie firmelor lor anumite atribute, anumite așteptări ele știu că probabil că firma, firma lor uh, nu are o cifră de afacere uh, foarte mare, dar asta nu le deranjează, nu e vorba de ambiție, e vorba că nu doresc neapărat să se extindă așa cum își doresc bărbații când își creează o afacere. De asemenea, femeile au tendința de a evalua nivelul de inovare din propria lor afacere mai, ca fiind mai răscăzut față de ceea ce cred bărbații despre propriile lor uh, firme. De asemenea, am încercat să vedem care ar fi acte legislative pertinente sau cadru legislativ relevant care poate să influențeze diferențele acestea de spirit întreprinzător între bărbați și uh, femei. Astfel am subliniat mai multe aspecte principale, le puteți vedea subliniate pe slide. În primul rând, drepturile de concediu de maternitate. Nu avem foarte multe date în acest sens. Apoi s-a mai subliniat uh, directiva privitoare la drepturile femeilor și bărbaților dar ar trebui să existe o astfel de egalitate nu numai pentru bunuri și servicii, dar și pentru serviciile bancare, de pildă, sau financiare. Apoi nevoia de măsuri pentru a promova egalitatea, pentru a încuraja oarește discriminare pozitivă în acest sens. Directiva interzice discriminarea pe bază de gen, însă Comisia, din propriile sale studii a observat că este foarte greu să face o distinție între discriminarea directă și indirectă și greu de dovedit că a avut loc o oarește discriminare. Rezoluția din 2013 a Parlamentului arată că femeile întreprinzător sunt discriminate față de bărbați cât privește accesul la finanțare și mai cu seamă femeile, mamele celibatare. În ceea ce privește alte cercetări uh, recente care se referă la femeile întreprinzător, am observat, uh, am realizat niște, și noi niște studii de caz bazate pe interviuri cu femeile întreprinzător. Am intervievat și bănci, deci creditori și fonduri de pensii și așa mai departe, tot felul de finanțatori, precum și, să zicem, camere de comerț. Am avut uh, patru țări, patru studii de caz. În primul rând, uh, Cehia. Am vorbit deci cu femei de acolo care și-au deschis sau doresc să deschească o firmă și s-a dovedit că femeile întreprinzător uh, cer mai, mai rare ori finanțare față de bărbați și sume mai mici decât, decât o cer bărbații. Asta deoarece femeile nu doresc să ceară prea mulți bani, nu doresc să riște să ceară un credit prea mare și asta de obicei nu prea place creditorilor pentru că cu cât împrumut mai puțin, cu atâta potențialul de investiție este mai mic. Și anumite femei întreprinzători ne-au spus că nu le place să meargă la bancă să ceară credit. De fapt, băncilor nu le place să se confrunte cu astfel de situații, pentru că e multă hârtogăraie și pentru, nu pentru mare lucru. Apoi, concediul uh, parental sau de maternitate a fost uh, determinat ca fiind un factor de discriminare cât privește accesul la finanțare. Asta în mai multe rânduri. S-a menționat uh, și acel crowdfunding, care este o alternativă de finanțare. Poate să fie ceva interesant, o opțiune interesantă uh, pentru uh, faptul, mai ales pentru că femeile de vizători deseori nu pot să aibă acces la finanțarea clasică. Există, mi o serie de probleme, de provocări în acest sens. De pildă, faptul că femeile se ocupă de îngrijirea copiilor uh, mult mai mult decât bărbații. Și femeile, în general, sunt mai puțin optimiste și nu prea au așa de multă încredere în ele, mult mai puțin decât bărbații. Și tot așa, rezultatele sunt asemănătoare cu alte studii, de pildă studiul din uh, Italia, faptul că femeile deschid firme în sectoare care sunt deja cumva tradițional feminine, cum ar fi sănătate, servicii personale, frumusețe, uh, curățenie. Pentru că despre asta cunosc mai multe, dar bineînțeles că finanțatorii sunt mai puțin interesați până la urmă de a, de a finanța astfel de sectoare. Suma medie a unui prumut dat unei femei întreprinzător este mult mai mică decât cea care este oferită altor firme uh, deschise de bărbați. Pentru că, în general, femeile cer mult mai mulți bani, mai puțin bani, mă scuzați, decât bărbații de la bancă. Uh, anumite calități au fost uh, uh, identificate ca fiind interesante de către femeile însăși, în acest sens, faptul că de, a deschide o firmă este o mare provocare personală, un sentiment de autosatisfacție și că se pun astfel pe tapet uh, acele competențe în afaceri care par să fie foarte interesante pentru femei. O altă problemă ridicată în cadrul studiului italian este faptul că familia este într-adevăr cea care sprijină foarte mult femeia financiar, emoțional și pentru grijirea copiilor, dar poate să fie și o mare povară pentru femei. În Suedia situația este foarte diferită, politic, economic, social, bineînțeles, față de cea din Italia, de pildă, și am vorbit cu mai multe femei întreprinzători. Una a avut mari dificultăți în a, a acționa, a accesa uh, finanțare din partea unui, unui fond, uh, fond de pensii pentru a-și uh, răscumpăra o datorie, a capitaliza o datorie și, într-adevăr, Pe de altă parte, cât privește comportamentul, s-a dovedit că anumite femei uh, cumva uh, tindeau să aibă un comportament mai masculin, sperând să reușească mai mult, iar în Suedia, pe de altă parte, sunt multe rețele de sprijin pentru femeile întreprinzător. Pe de altă parte, rețelele femeilor uh, sunt mai puține influente în general, rețele de putere, rețele de relații, mult mai puțin uh, decât uh, bărbații și atunci, iarăși, accesul la finanțare, la un fond uh, de pensii și așa mai departe, capital privat, uh, e mult mai dificil decât pentru bărbați. Și de obicei, când vine vorba de alege între familie și carieră, pentru bărbați nici nu se punea problemă în astfel de alegeri, pe când pentru femeie era ceva mult mai evident cât privește riscurile. Femeile Uh, doresc să-și asume niște riscuri pentru a, face, a deschide o afacere, dar nu într-atât încât să-și pună sub semnul întrebării uh, sau să riște familia, bună seara familiei. În ceea ce privește Regatul Unit, aici am observat de asemenea problema finanțării datoriilor de către bănci pentru femei ceva complicat. Și, în general, uh, femeile au tendința de a cere mai puține credite decât uh, bărbații. Și, uh, în general, uh, femeile mai spun că femeile știu mai puține despre capitalul privat, despre finanțarea privată, au mai puțină experiență, sunt mai puțin expuse la aceste tematici. Pe altă parte, Regatul Unit avem un sector al întreprinderilor sociale mult mai dinamic decât în celelalte țări pe care le-am studiat și mai puține obstacole pentru a accesa acest sector. Oricum, sectorul este nu foarte bine dezvoltat, chiar și în Regatul uh, Unit și încă există probleme de finanțare, de creditare pentru femeile care doresc să-și deschidă o întreprindere, o firmă din acest domeniu social. De asemenea, s-a mai uh, dovedit că femeile întreprinzător uh, nu doresc să arate că s-au confruntat cu uh, obstacole, nu doresc să recunoască că au fost discriminate sau li s-au pus bețe în roate din cauza faptului că sunt femei. Și cu toate acestea, dacă le-au depășit aceste obstacole, s-au dovedit, a fost ceva demn de mândrie. În general, Uh, femeile și-au dat seama că trebuie să fie mai mult decât uh, bune ca să reușească în afaceri, pe când femeile, bărbații pot să fie doar ei înșiși, este suficient. Există încă, într-adevăr, foarte mari uh, diferențe între mm, bărbați și femei în ceea ce privește întreprinderile de ființă femei și de bărbați marea, marea problemă este creditarea sau finanțarea acestor afaceri. Marea problemă, ca să rezum, este faptul că femeile nu cer în general creditare sau finanțare așa cum o fac uh, bărbații. Pentru că uh, în ce privește finanțarea, avem și aici uh, um, o problemă de cerere și ofertă. Dacă femeia nu cere un credit, nici nu se va da mai încolo, deci este un cerc vicios. Apoi sunt probleme structurale uh, semnificative care împiedică sau afectează accesul femeilor la credite. Femeile care doresc să deschidă o afacere de obicei nu prea sunt bine primite, nu prea cunosc capitalul privat, au mai puțină experiență, ceea ce înseamnă că segregarea pe bază de gen a preței muncii este încă și mai mare și asta înseamnă că pur și simplu finanțatorii nici nu caută să financeze femei, femei, fe, firmele femeilor. Apoi, um, discriminarea este percepută de toți respondenții în acest studiu. Uh, pe de altă parte, este foarte greu, din punct de vedere calitativ, să se demonstreze că ea există mm, este mai mult un sentiment de tratament eh, legat de un tratament diferit, eh, de un, un tratament inegal între bărbați și femei. În concluzie, în ceea ce privește accesul la creditare, trebuie să fie încurajate inițiativele de finanțare sau garanțiile de împrumuturi din sectorul social, întrebărilor sociale, pentru că acolo este nevoie. Există apoi sectoare dominate de activitățile femeilor care trebuie de asemenea abordate. Apoi există alte discriminări structurale și dezavantaje care sunt victime femeile, cum ar fi faptul că există mai puține contacte, relații, rețele ale femeilor decât ale bărbaților în uh, Suedia cineva o idee uh, ca să facă o rețea de un club de, de poker, să joace poker împreună. Um, dar bineînțeles că în acest club de poker el nu era exclusiv feminin, ci tocmai doreau să întâlnească întâmplători și uh, bărbați pentru a putea să creeze această idee de rețea pentru toată lumea. Există, bineînțeles, și alte genuri de uh, discriminare indirectă față de femei. Grazie, dottoressa McCracken. Adesso do la parola. Vă mulțumim, doamnă McCracken. Urmează domnul Maurizio Mosca. Domnia sa este directorul uh, Institutului pentru Egalitate de Gen, EIGE. Și acest institut a evaluat modelele din acest dom- domeniu. Este director la EIG la, din 2011 și responsabil pentru monitorizarea bunelor practici. Mulțumesc foarte mult! Vreau să vă mulțumesc, doamnă președintă, vreau să mulțumesc de asemenea întregii comisii, pentru că iată mi se dă astăzi ocazia de a prezenta lucrările noastre. Vă mulțumesc că ne-ați inclus în această inițiativă și sper din suflet că este doar începutul unei colaborări fructuoase. Vreau să le mulțumesc și interpreților și îmi voi continua prezentarea în engleză. Aceste studii, acest studiu uh, pe care îl voi prezenta este foarte interesant și cred că merge mână în mână cu studiul pe care tocmai l-am auzit prezentat. Studiul nostru a fost uh, uh, efectuat în, sau a, a început în timpul președinției uh, elene și continuă, iată, de vreo șapte luni de zile încoace. Uh, EIG a fost uh, încurajat să evalueze bunele practici în domeniu și iată o face într-o manieră activă din 2011 încoace. Prezentarea mea va fi una succintă. Am spus deja și repet faptul că toate rezultatele noastre vă vor parveni în scris. Haideți să vedem prezentarea. Uh, ea este structurată pe trei puncte. Care au fost uh, experiențele evaluate, care au fost provocările cu care ne-am confruntat și mai avem și concluziile trase care se vor concretiza eventual în niște recomandări cu privire la accesul femeilor pe, treaba, pe, pe piața muncii și uh, sprijinirea antreprenoarelor. Ah, deci, primul punct. Studiul a fost încheiat în mai 2014, iată acum un an. Care era obiectivul nostru? Încercam să promovăm ah, conștientizarea între actorii ah, importanți în domeniu. Încercăm să transport, tra, transmitem importanța promovării antreprenoriatului în rândul femeilor și includerea acestora și a includerii acestora pe piața muncii. Studiul nostru a fost unul foarte complex. A fost, de asemenea, încărcat, a fost o perioadă încărcată de provocări pe care am reușit însă să le depășim. Rezultatele muncii noastre au fost uh, sprijinite de către Comisia Europeană, de către Direcția Generală Întreprinzători, Enterprise, iar um, acest, acest directorat uh, general ne-a permis să ne facem uh, prezentarea noastră în cadrul săptămânii antreprenoriatului și mai apoi am avut o serie de evenimente promovate de, de nivelul național. Am fost, de exemplu, în, de curând în Croația, exact în momentul în care s-a prezentat strategia pentru femeile antreprenori. Am fost prezenți la o conferință internațională pe tema încurajării femeilor uh, antreprenori care a fost uh, desfășurată în Lituania. La începutul anului acestuia am fost și în Spania, printre altele, um, unde am uh, aniversat practic Ziua Internațională a Femeilor Întreprinzători. Deci, iată, am colectat o serie de experiențe, le-am evaluat și am diseminat soluțiile la care ne-am gândit noi. O altă realizare mare a noastră a fost uh, metodologia simplă, dar eficientă pe care am folosit-o. Noi nu pornim de la premisa că exemplele noastre sunt cele mai bune din Europa. Nu pretindem că am putut colecta toate bunele exemple din Europa, toate bunele practici. Uh, noi spunem doar că exemplele pe care le-am ales cu ajutorul actorilor pe care i-am consultat, exemple care au fost uh, uh, integrate în acest uh, studiu, au cu toatele o componentă educațională până la urmă. Ne, pe baza acestor exemple putem învăța ce anume a fost eficient, ce anume a dat rezultate. A treia mare realizare aș spune că este reprezentată de faptul că bunele practici pe care le-am colectat se bazează pe trei instrumente. Uh, capacitățile, rețelele și uh, a treia caracteristică este accesul la finanțare, resursele finan- financiare. recunosc că, că mi-ar plăcea mai degrabă să vă ascult uh, intervențiile acum uh, rapid, dar uh, voi încerca să, să respect totuși cronologia prezentării noastre. Care, este, care sunt pro, provocările cu care ne confruntăm? Ei bine, ei bine, această temă am discutat-o cu o serie de actori și am ajuns la concluzia că există niște provocări uh, care există în continuare, care persistă și care reprezintă până la urmă un fel de granițe în uh, fața lipsa uh, promovării antreprenoriatului în rândul femeilor. Deci există mai multe provocări, dar noi am enumerat patru. În primul și în primul rând este important să cercetăm în continuare experiențele deja demarate, Știm că asta se întâmplă deja în anumite zone, în anumite state, dar n-ar fi rău să avem o perspectivă europeană în acest domeniu, care să devină un fel de ghid pentru statele membre, uh, care să le oblige până la urmă pe statele membre să lucreze într-un cadru comun. Prin urmare, schimbul de bune practici, schimbul de informații, uh, colectarea de date, cercetarea sunt importante pentru a înțelege până la urmă cât de eficiente sunt uh, politicile și uh, practicile în acest domeniu. Toate, asta, uh, toate acestea țin de datele, de colectarea sistematică a datelor pe fiecare gen în parte. Trebuie să înțelegem care sunt diferențele între cele două genuri, care sunt politicile, prin urmare, care trebuie să fie puse în aplicare pentru eliminarea acestor uh, diferențe care sunt, până la urmă, dovada inegalității de uh, gen. Și uh, această inegalitate, până la urmă, afectează în primul și în primul rând uh, femeile. Tocmai de aceea trebuie să fie uh, create strategii de monitorizare și evaluare. Trebuie să înțelegem care este impactul polit- uh, politicilor și care este randamentul, până la urmă, a politicilor puse în aplicare. Până la urmă, a, acesta este apelul uh, pe care îl fac în fața dumneavoastră. Trebuie să creăm astfel de proceduri sistematice uh, și asta în special în uh, climatul economic actual. În momentul în care vorbim despre finanțarea combaterii inegalității de gen, haideți să uh, nu vorbim neapărat de pe, despre bani, trebuie să vorbim despre investiții. Investiții care aduc uh, valoare adăugată pentru societăți pe ansamblu, pentru femei și bărbați. Dacă vrem uh, ca politicile europene să fie funcționale într-adevăr, trebuie să vorbim despre investiții în acest sens. A treia mare provocare este durabilitatea Adeseori, uh, sprijinul acordat antreprenoriatului este considerat a fi doar un uh, sprijin financiar. Ei bine, în studiul nostru am descoperit că nu e nici pe departe așa. Că sprijin înseamnă mai mult decât acordarea de bani. Trebuie uh, să fie finanțată nu doar infrastructura, ci și rețelele, educația, consilierea, etc., pentru ca micile companii să poată crește, să poată fi ajutate să crească și să devină mai solide din punct de vedere economic. De asemenea, trebuie să creăm o analiză de caz pentru uh, antreprenoriatul în rândul uh, femeilor și în acest sens voi menționa doar prima cooperativă sau bancă de tip cooperativă din Cipru, care a fost uh, creată de o femeie. Uh, după aceea mai există câteva experiențe de genul acesta în, Ir- în Irlanda, uh, experiențe care până la urmă comasează o serie de femei. Aceste ex- experiențe dovedesc faptul că uh, consilierea femeilor nu înseamnă doar uh, sau ajutorarea femeilor nu înseamnă doar uh, finanțare sau acces la finanțare, ci și consiliere care până la urmă duc la un randament pentru societatea pe ansamblu și tocmai de aceea sunt de acord cu antevorbitoarea mea care spunea că uh, până la urmă cu toții trebuie să ne angajăm în această luptă. Voi uh, trece acum la concluzii pentru a vă putea mai apoi răspunde la întrebări. Haideți să vă dau câteva cifre. Procesul uh, de consultare pe care l-am avut cu uh, actorii uh, în special uh, actorii, autorității naționale, dar și ONG-uri, deci ne-am întâlnit cu o, o mulțime de oameni și uh, tuturor le-am prezentat acesto, aceste concluzii. Bine, acum nu reinventez eu roata, dar consider că e important ca în momentul în care vorbim despre femeile întreprinzători, uh, să ne dăm seama că nu vorbim doar despre o singură femeie, ci despre mai multe femei care au așteptări și uh, talente și abilități și uh, diferite, care vin dintr-un context diferit, etc. Și toate aceste caracteristici trebuie să fie luate în considerare dacă e să fim eficienți și să, să uh, ne ridicăm la nivelul așteptărilor. Prin urmare, uh, Prima noastră concluzie este legată de rolul strategic al fondurilor europene. Am văzut într-o serie de exemple că folosirea fondurilor pentru a sprijini într-o manieră neconvențională antreprenoriatul, comas, prin coma, comasarea fondurilor, a, pot fi atinse o serie de obiective macroeconomice pardon, și societale. În al doilea rând, sau a doua concluzie, este legată de importanța rețelelor. Când vorbesc despre rețele, mă gândesc la inițiativele mm, uh, de mentori, mă gândesc la partajarea unor servicii uh, absolut necesare. Dumneavoastră vorbeați despre misiuni. Ei bine, rețelele pot deveni o platformă pe care ambițiile și interesele individuale pot uh, să prindă glas și să fie recunoscute ca atare. Deci rețelele sunt esențiale. Uh, doamna ministru menționa Convenția de la Beijing din 1985. Uh, Eu consider că acțiunile pozitive sunt în continuare una din, unul dintre instrumentele esențiale care pot fi folosite pentru combaterea diferențelor existente vorbeam despre femeile în consiliile de administrație a companiilor cotate la bursă. Ei bine, cred că în acele cazuri în care practic aparent nu există nicio șansă de schimbare, totuși un rol mai pregnant al Uniunii Europene ar putea genera schimbarea aceea de care ne avem nevoie. A patra concluzie este abordarea așa zisă din mișcare sau de mișcare. În momentul în care mișcarea feministă a fost mai bine cercetată, ne-am dat seama că, uh, în primul și în primul rând, mișcarea uh, feministă a reușit să atragă mai mulți actori importanți uh, de partea sa, cum anume, înțelegând care sunt așteptările acestor actori. Și când vorbesc despre actori, mă refer la instituții financiare, decidenți politici, etc. Ei bine, eu consider că, sau noi considerăm că această abordare uh, Uh, adaptabilă este până la urmă cea de care avem nevoie dacă e ca uh, întreprinzătoarele să, să, fie, să fie promovate. Această abordare bazată pe adaptare poate duce la schimbarea lucrurilor. Mai apoi, uh, educația și consilierea profesională sunt esențiale. E important să sprijinești să sprijini talentul sau abilitățile prin intermediul unor uh, servicii adiacente uh, de, de, de consiliere care să reflecte până la urmă și să respecte principiul egalității uh, de gen. Poate că un, ace, genul acesta de consiliere deja care există deja nu, este, nu are o Uh, dimensiune de gen suficient de puternică. Dacă lucrurile s-ar schimba, atunci am avea uh, rezultate. Vorbeam despre educație. Ei bine, în uh, sistemul de învățământ ne-am dat seama că promovarea până la urmă a atitudinilor antreprenoriale este absolut esențială. Această atitudine nu doar le ajută pe femei să aibă curajul de a înființa o companie, Uh, ci le, le pune practic sau le, le oferă posibilitatea de a transforma acest uh, vis uh, în realitate. Dacă nu reușim să promovăm aceste atitudini antreprenoriale, atunci cu siguranță sărăcia în rândul femeilor va continua să existe Uh, și, de asemenea, violența împotriva femeilor va, va exista și pe viitor. Dacă femeia este bine educată, dacă poate lucra pe, pe piața muncii, dacă își poate deschide propria uh, companie, atunci, cu siguranță, ea nu se va lăsa maltratată de cineva. Nu voi intra în lista exemplelor acum, sunt dispus să vă prezint uh, toate detaliile studiului nostru înscris, și bineînțeles, dacă mai aveți întrebări suplimentare sau uh, doriți clarificarea unor detalii, vă stau la dispoziție. Uh, dispoziție. Din nou, mulțumesc uh, interpreților și președintei și aștept întrebările dumneavoastră. Dottor Mosca, eu ringrazio entrambi i nostri esperti perché attraverso loro è stato possibile iniziare a lavorare sul testo di questa di questa iniziative report che sarà importantissimo și vom începe să lucrăm pe textul raportului de inițiativă, care va fi foarte important, evident, nu numai pentru Comisia noastră, ci pentru întregul Parlament, pentru că e pentru prima dată când vom aborda un astfel de subiect. E vorba de un subiect de actualitate și, din punctul meu de vedere, ca și raportor, pentru că, iată, acum sunt uh, asigur președinția acestei ședințe, însă sunt și raportoare, e bine, clar uh, că uh, informațiile dumneavoastră au fost foarte bune, ați abordat un subiect foarte complex cu informații, ne-ați oferit informații complete și foarte uh, răspicate, clare. Le vom putea utiliza cu siguranță și cred că e ceva bine pentru toată lumea Uh, am înțeles că au existat câteva probleme cu niște zboruri. Niște colegi au avut dificultăți să prindă niște zboruri și nu sunt de față. Însă următoarea întâlnire va avea loc pe 15 octombrie. Și atunci va avea loc prezentarea oficială a acestui raport și sunt sigură că acest subiect va duce la niște dezbateri foarte interesante și vrem să avem uh, niște rezultate concrete pentru a putea fixa niște obiective foarte concrete pentru femeile care doresc să fie șef de întreprindere uh, sau care doresc să înființeze o întreprindere în Europa. În orice caz, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați adus la cunoștință toată literatura care există, dar și pentru abordarea empirică pe care ați avut-o pentru a aborda cât mai concret uh, acest subiect. Am fost uh, surprinsă de faptul că în 2012 femeile nu reprezentau decât 20% din cei 40 de, 40 uh, de milioane de uh, antreprenori din Europa. Dacă acest lucru e adevărat, Ah, poate că vom reuși să spunem că acum, de atunci, din 2012 și până acum, a existat o, o îmbunătățire a situației, însă m-a surprins acest lucru. Mă surprinde, plecând de la datele pe care ni le-ați furnizat, să constat că femeile, în mod spontan, aleg întreprinderile ah, care sunt considerate a fi, între ghilimele, secundare, de mai mică importanță. Și, așa cum spunea doamna McCracken, Există femei care se lansează în, a, pe această cale a spiritului întreprinzător, dar aleg niște uh, uh, nișe, niște sectoare de activitate secundare. Uh, poate că a venit momentul acum să le propunem acestor uh, conducători de întreprinderi, de șef de întreprinderi și alte posibilități, să le oferim uh, alte posibilități de acces, spre exemplu, la acreditare. E clar că femeile s-au confruntat cu dificultăți în trecut, însă acum a venit momentul să explicăm cum se poate avea acest acces la uh, credite. Mă refer aici la microfinanțare, pentru că, de fapt, e vorba de întreprinderi mici și mijlocii, de IMM-uri sau uneori chiar de micro-întreprinderi. Știm că schimbul de bune practici e ceva fundamental și doamna ministru din Suedia ne-a amintit astăzi faptul că există anumite țări în Europa care doresc să meargă și mai departe. În Italia, din păcate, în continuare sunt dificultăți în acest domeniu și se vorbește prea puțin despre egalitatea de gen la noi în Italia. De multe ori e un subiect, uh, aș spune, uh, tabu Uh, vă amintesc că în Italia nu avem un adevărat ministru sau un minister pentru egalitatea de gen. Deci ar trebui să avem voința politică de a avea un astfel de ministru, pentru că aceste chestiuni trebuie să fie prezente și vizibile la nivel transversal. Egalitatea de gen nu e doar un subiect care interesează pe femei și doar pe femei. Astăzi, dumneavoastră, ați venit cu date concrete, cu cifre concrete și avem nevoie de așa ceva și uh, de aceea la Parlamentul European noi ținem seama de aceste informații. Evident, în calitate de simplu deputat, nu neapărat de președinte de ședință astăzi și de raportor, vreau să vă mulțumesc pe, de, pentru munca pe care o depuneți și pentru eforturile dumneavoastră. Și aș vrea să vă prezint scuze în numele colegilor care nu au putut să ajungă la ședința de astăzi. Am să dau acum cuvântul colegilor care doresc să intervină. și e clar că subiectul acesta este unul foarte interesant. Doamna Morvai. Thank you very much. Uh, thank you for this. Mulțumesc foarte mult. Vreau să vă mulțumesc pentru aceste informații și prezentări fascinante, pline de informații neașteptate, informații noi și concluzii interesante. E clar că aici vorbim și despre eu am avut ocazia să lucrez cu reprezentanți ai uh, uh, femeilor care au reușit să depășească situații de violență și vreau să vă întreb cum anume aceste programe de promovare a spiritului întreprinzător în rândul femeilor pot fi utilizate pentru aceste persoane victime de prostituție, victime de violență conjugală. Știți că e vorba de procese uh, îndelungate care cer mult timp uh, și deci, e vorba de, de, de violențe care pot dura foarte mult timp, care au drept scop tocmai pentru ca femeia să-și piardă orice fel de stimă de sine. Și aș dori să știu cum anume aceste programe de antrenament, de formare, de pregătire ar putea fi utilizate și în beneficiul acestor victime de violență. Aveți eventual cercetare în domeniu sau experiență sau dovezi în acest sens? Cum anume aceste programe pot fi utilizate Uh, ca și stagii de formare care ar putea fi combinate și cu alte tipuri de servicii sociale oferite acestor persoane victime de violență, servicii de tip social, de tip juridic și așa mai departe. În așa fel încât să avem într-un context foarte complex în Europa și acest tip de servicii. Și aș vrea să mai adaug ceva față de explicațiile și scuzele Uh, spuse, uh, exprimate adineauri de uh, doamna președinte. Din 37 de membri, de fapt suntem trei de față împreună cu doamna președinte. Și aș fi vrut să spun și colegei mele comuniste, adineauri, care spunea că rasiștii nu vin la aceste ședințe ale Comisiei FAM, însă aș vrea să spun tuturor Uh, să le transmit un mesaj tuturor celor care ne urmăresc pe internet că nu vă îngrijorați. Asta nu înseamnă că 97% din uh, membrii Comisiei FAM ar fi rasiști sau extremiști. Vă rog să vă relaxați și să nu credeți acest lucru. Si rifiuto di risponderle. No, eccolo, no, scherzo. Eh, lei non mi conosce, sono una persona molto eroica. Calma președinte, da, refuz să vă răspund. Nu, de fapt era o ironie. Nu mă cunoașteți prea bine, dar mie îmi place să ironizez. Bun, am să dau acum cuvântul colegilor, experților noștri pentru a face câteva comentarii și pentru a răspunde. Oricum, prezentările dumneavoastră au fost foarte clare, complete, exhaustive. Nu știu dacă eventual puteți să mai adăugați ceva pentru a răspunde la cele spuse de colega noastră, doamna Morvai. Dacă nu, vă pot mulțumi încă de pe acum. Thanks for your question, first of all. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare și înainte de toate aș vrea să mă refer la prima parte a intervenției dumneavoastră, nu la a doua. Da, există câteva experiențe în domeniu și anume uh, despre felul în care se poate promova spiritul uh, întreprinzător în anumite grupuri uh, uh, categorii ale societății țintit, specifice. Există un astfel de program, poate cineva din Germania, dacă ar fi de față, ne-ar spune, există un program uh, intitulat Gold Rush, Goana după aur, care a fost desfășurat în Germania și care a țintit femei care, de fapt, erau migrante și uh, victime ale violenței sau care erau marginalizate din punct de vedere socioeconomic. Și putem spune că rata de succes a acestui program a fost de 98%. și a contribuit la construirea, reconstruirea încrederei în sine. A, a, a învățat pe aceste femei, femei să lanseze o afacere, o întreprindere și tot, tot acest uh, program s-a desfășurat cu o sumă totală de 240.000 de euro, dar a permis o, o, o, o abordare a situațiilor și cazurilor de marginalizare și de excluziune socială. Deci rata de succes a fost una foarte bună și e clar că de multe ori aceste stagii de formare sunt prezentate sau sunt oferite femeilor în mod tradițional uh, care doresc să, să, să se lanseze pe această cale. Însă putem oferi aceste servicii și în mod mai țintit pentru anumite grupuri specifice. Spre exemplu, în uh, Regatul Unit uh, au existat șase noi întreprinderi care au fost astfel finanțate cu 8.000 de lire, livre sterline prin intermediul unor astfel de proiecte. Și era vorba de femei foarte diferite, cu uh, un nivel de pregătire diferit, talent diferit și așa mai departe. Uh, e clar că în momentul în care reușești să integrezi o rețea, uh, acest lucru îți permite să depășești eventuale cazuri de excluziune socială. Benissimo, io vi ringrazio ancora, vi auguro buon lavoro. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră și cu siguranță ne vom revedea foarte curând cu ocazia următorului studiu. Vreau să salut toate persoanele prezente în sală, iată că ajungem la finalul ședinței noastre și vă stabilesc întâlnire mâine dimineață la ora 9, uh, întâlnirea coordonatorilor și apoi ședința grupului uh, comisiei noastre la ora 10. Vom vota. Vă mulțumesc și vă urez o seară plăcută.